Ladies, gentlemen. Doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor. Vă propun să începem cu 10 minute întârziere. La punctul 1 avem adoptarea ordinii de zi. Sunt cumva obiecții. Dacă nu, atunci ordinea de zi e considerată adoptată. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din luna iunie acest proces verbal e considerat adoptat dacă până la sfârșitul reuniunii nu sunt obiecții sau nu sunt uh, completări. La punctul 3, comunicări ale președintelui. Ca de obicei, această reuniune va fi transmisă pe internet, bineînțeles, cu excepția reuniunii cu ușile închise. Uh, conferința anuală a șefilor de delegație a Uniunii Europene, a ambasadorilor europeni, deci, va avea loc în 3 septembrie în acest an după masa. E un uh, eveniment la nivel înalt și cei interesați ar trebui să-și uh, anunțe participarea. De la 5 până la 6 după masa, Deci conferința avea loc în 3 septembrie. În aceeași zi uh, va avea loc o reuniune a grupurilor regionale cu participarea raportorilor de la AFET și de la INTA. Grupuri, uh, continentele reprezentate sunt Asia, Africa, țările din uh, Europa de Est, America Latină și țările din Balcanii de Vest raportorii competenți sunt evident invitați să participe la acest eveniment. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 4. Cu mare plăcere aș dori să urez bun venit domnului Linas Linkevicius, ministrul afacerilor externe al Lituaniei care reprezintă președintele în exercițiu al Consiliului și care ne va vorbi despre prioritățile președinției lituaniene în domeniul politicii comerciale internaționale. Vom începe prin uh, a vă ura un călduros bun venit. Domnul Linkeviciuț e însoțit de doamna Doamna Raza Adomaitene. Uh, mă, sunt nu foarte obișnuit uh, cu uh, terminația feminină a numelor în lituaniană, spune domnul președinte. În orice caz, raza bun venit! Aș dori să dau cuvântul oaspeților noștri pentru un discurs de introducere. Înainte de a da cuvântul domnului Linkevicius, aș dori să vă reamintesc că ne onorează cu... avem uh, o delegație am avut o delegație la Vilnius în luna mai, am fost președintele acestei delegații și în mape aveți un raport al acestei uh, delegații care a fost foarte interesantă. Aș dori să vă mai spun că ne-am întâlnit uh, cu interlocutori importanți uh, din domeniul politicii comerciale, inclusiv cu domnul uh, ministru Linkevicius, cu președintele cu președintele Republicii, doamna Gribauskaiske, și cu reprezentanții comunității de afaceri, cu parlamentari. Am fost și la Parlamentul Lituanian. A fost o vizită extrem de interesantă, foarte plăcută și Concluzia mea personală e că Lituania este foarte, foarte bine pregătită pentru a asuma această funcție de primă președinție a uh, Consiliului Uniunii. Domnule ministru, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule profesor Moreira, stimați europarlamentari. E o onoare pentru mine să particip la reuniunea Comisiei dumneavoastră în calitate de membru al Parlamentului. Știu cât de importantă este o astfel de uh, relație și o să încerc să vă uh, informez în cadrul mandatului de reprezentant al președinției Consiliului. Vom uh, încerca să vedem, să comparăm pozițiile noastre și așa ar trebui să fie relația dintre noi. Vă mulțumesc pentru vizita comisiei dumneavoastră. Domnul profesor Moreira a fost președintele acestei vizite, care a lansat foarte bine uh, acest proces. Aș dori să vă prezint foarte pe scurt prioritățile președinției noastre, pentru că, uh, bineînțeles, nu suntem, uh, nu, nu inventăm roata în acest uh, joc. Roata a fost inventată înaintea noastră și noi încercăm să o învârtim, să asigurăm uh, continuitatea. Aș dori să mulțumesc, în primul rând, uh, prietenilor noștri din Irlanda, E foarte simbolic pentru că în 2004, când uh, am intrat noi în Uniunea Europeană, tot uh, Irlanda era președinte al uh, Consiliului și noi preluăm acum președinția de la irlandezi. Este o mm, mm, simbolistică este foarte importantă. Deci continuitatea este un cuvânt cheie pentru noi și tot ce au făcut irlandezii în președinția lor a reprezentat o prioritate pentru noi. Știți că lucrăm în trio împreună, uh, împreună cu uh, Irlanda și cu uh, Grecia. Prioritățile noastre sunt creșterea, ocuparea și nu vom face nicio schimbare radicală. Vom încerca să respectăm aceste priorități, vom încerca să consolidăm acești piloni ai președinției noastre. Dorim să avem o Europa credibilă, o Europa care crește și deschisă. Ce înțelegem noi prin acest lucru? O Europa credibilă. În primul rând, credem că e important să punem accentul pe disciplina financiară, încercăm să punem în comun resursele, să ne asigurăm că facem față bine crizei, uh, că mm, ieșim din criză, de asemenea să convingem uh, piețele externe că suntem și vom continua să fim un actor uh, principal în lume, o putere economică. De asemenea, vom încerca să consolidăm Uniunea Bancară prin mecanismul de rezoluție și apoi o Europa credibilă trebuie să existe și pentru cetățeni. Să nu uităm că e anul european al cetățenilor europeni, nu ar trebui să fie doar un slogan, o deviză. Întotdeauna suntem foarte creativi în a găsi uh, formule interesante, dar trebuie ca uh, acest slogan să fie transpus în fapte. Oamenii trebuie să creadă în ceea ce facem noi și este și misiunea noastră și a dumneavoastră. Deci credibilitatea este uh, unul dintre pilonii noștri cei mai importanți. Creșterea. Bineînțeles că creșterea vizează piața unică, tot ce ține de punerea în aplicare a pieței interne, agenda digitală, inovarea, cercetarea și, bineînțeles, crearea de locuri de muncă ocuparea este unul dintre subiectele sau provocările cele mai dureroase pentru noi și încă o dată aș dori să uh, repet uh, ce se știe, 25% din populația tânără din Europa este în șomaj, este o situație care nu poate fi tolerată, în unele țări șomajul la tineri este chiar de jumătate. Cum putem să vorbim despre motivare, despre uh, înțelegerea problemelor, despre autodeterminare, dacă rata șomajului uh, este atât de îngrijorătoare? Deci șomajul pentru noi va fi una dintre prioritățile noastre cele mai uh, importante. O Europa deschisă trebuie să fie deschisă. Uh, trebuie să avem un dialog cu țările terțe, uh, să continuăm cu procesul de aderare, extinderea, un subiect care nu este foarte popular în anumite capitale europene, dar e foarte important să continuăm acest proces, pentru că acest proces este un fel de pârghie, e o posibilitate de a influența în mod implicit ce ne-am dorit să se întâmple în realitate. Deci, uh, deschiderea e importantă. Apoi, cu țările care au uh, cu noi uh, um, acorduri de asociere, am dorit să avem acorduri strânse. Așa cum spuneam, în calitate de președinție, nu pot, pot să fi uh, uh, imparțial, perfect imparțial, dar noi încercăm să fim parțial, să fim un uh, broker, un honest broker, încercăm să fim parțiali în mod constructiv, uh, să facem uh, alegeri, opțiuni uh, europene care uh, să țină cont de regulile care au fost stabilite. Și acum, parteneriatele, aș dori să mă refer nu numai la parteneriatul oriental, e o prioritate pentru noi, pentru că mm, sigur că la sfârșitul lui noiembrie vom avea acest summit important de la Vilnius, dacă vom avea timp vom discuta despre el, dar și parteneriatul sudic, foarte important ca toate parteneriatele. Și aici intervine Europa deschisă. Uh, suntem la Parlamentul European și deci uh, suntem conștienți și de importanța parlamentelor naționale, care trebuie să-și adopte prioritățile naționale la uh, prioritățile europene aceste parlamente naționale nu încearcă să sau trebuie să țină cont de această structură pe trei piloni și să o transpună la nivel național. Uh, în ce privește piețele interne ale energiei, încă o dată nu este o preocupare internă a Lituaniei, cred că e o preocupare pentru majoritatea dintre noi, devine o problemă în politicile noastre, chiar politica de securitate, nu numai uh, în termeni economici. Și, uh, deși șefii de stat și de guverne au decis deja și aceasta de mai multe ori că trebuie să continuăm cu finalizarea pieței, interne, pieței energie până în 2014, să eliminăm insulele energetice. Noi suntem o insulă energetică, dar în timpul președinției noastre vom uh, depune eforturi pentru a pregăti un raport, un uh, raport de progres uh, privind piața internă energiei, pentru a avea o listă acestor proiecte de interes general. Să pregătim și concluzii pentru piața externă a energiei Aș dori să vă dau acum un exemplu care este foarte important pentru noi, ca să înțelegem ce înțepe, înțelegem noi prin piața externă a energiei, să vorbim la unison în uh, dialogul cu țările terțe, în contextul uh, energiei și a securității nucleare. Și aici putem da exemplul uh, Belarusului, am, l-am dat și la reuniunea AFET ieri. Îl repet pentru că e un exemplu foarte bun, foarte elocvent în această, în această țară se construiesc uh, centrale nucleare la 40 de kilometri de capitala noastră, la 40 de kilometri de graniță. Uh, se spune că aceste centrale nucleare uh, nu costă foarte mult, dar știm cu toții care sunt problemele legate de securitatea nucleară. Întrebăm pe colegii, pe omologii belaruși, ce înțelegeți prin centrale care nu sunt foarte scumpe, ieftine. Deci eu cred că există chestiuni naționale, probleme bilaterale, uh, Sigur că nu o să le transpun la uh, nivelul uh, instituțiilor multilaterale. Nu pretind că e problema noastră a tuturor, dar cred că securitatea nucleară la granițele Europei reprezintă o preocupare pentru noi toți și așa ar trebui să fie, să fie o, prioritate pentru președinția noastră. Deci, piața internă a energiei foarte importantă. Apoi, politica macroregională, uh, Marea Baltică, Consiliul uh, Mării Baltice, avem o cooperare foarte bună, avem tradiții, uh, avem un patrimoniu cultural cu, comun cu aceste țări, nu vorbim doar de cooperare, ci și de integrare și avem chiar ceva de adus în acest coș comun și care va permite Europei să crească politica macroregională. Și încă două priorități care figurează în uh, uh, prioritățile noastre naționale pe care dorim să le aducem la nivel european, parteneriatul estic, oriental, pe care l-am menționat deja, și uh, protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene. Iată cum arată prioritățile noastre. Uh, în timpul președinției noastre spuneam că un pilon e creșterea, sigur că pentru Lituania e și mai uh, importantă această prioritate pentru că are mult de a face cu comerțul. Comerțul reprezintă o parte foarte importantă din PIB-ul nostru, va fi o parte tot mai importantă din PIB-ul european și bineînțeles că dacă dorim ca Europa uh, să crească, atunci trebuie să respectăm și prioritățile noastre din domeniul comerțului. Deci, Președinția noastră va încerca să se asigure că continuitatea uh, priorităților din domeniul comercial al Uniunii Europene uh, sunt continuate, de exemplu, deschiderea de noi uh, piețe pentru exporturi europene, prin um, acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare și apoi încercăm să creăm condiții pentru un comerț liber deschis pentru companiile europene printr-un cadru legislativ adecvat. Sigur că Europa se uh, are acum două oportunități foarte importante, sigur că vor fi puse și întrebări, dar în primul rând uh, începem uh, negocieri uh, pentru un acord ambițios uh, cu SUA. A început, negocierile au început luni, după cum știți. Uh, prima uh, reuniune a fost foarte pozitivă din punctul nostru de vedere um, fructuoasă și sperăm să continuăm uh, în același mod. Parlamentul întotdeauna a sprijinit aceste relații comerciale cu SUA și ele se reflectă în rezoluția Parlamentului European din 23 mai. Sigur că și pentru noi e foarte important accentul pus pe aprofundarea relațiilor industriale Uh, de asemenea, TTIP-ul ar trebui să uh, aibă aceste efecte de spillover, uh, de răspândire în întreaga lume. Nu credem că e un obiectiv prea ambițios, credem că este fezabil. Aș dori încă o dată să mulțumesc președinției irlandeze. Știm cât de greu a fost mandatul acestei președinții au stat uh, luna New York uh, la negocieri până la miezul nopții, dar în orice caz uh, președinția a reușit să obțină aprobarea acestui mandat și prima rundă de negocieri are loc chiar acum când vorbim. De asemenea, trebuie să obținem rezultate ambițioase în trei domenii, accesul pe piață, problemele de reglementare și regulile care vizează oportunitățile și provocările legate de comerțul, comerțul mondial. În domeniul regulilor sperăm să uh, avem noi uh, norme, un nou set uh, de norme. Credem că e fezabil dacă ambele cărți se angajează în acest sens. Apoi, trebuie să conducem negocierile în mod realist, dar și ambițios. Scopul nostru este ca uh, regulile noastre să se apropie, să se armonizeze și să eliminăm orice fel de obstacole uh, vamale. O altă oportunitate istorică pentru noi este ca țările din parteneriatul estic să uh, vină cât mai aproape de Uniunea Europeană și sperăm ca uh, summitul uh, din luna noiembrie să reprezinte uh, un progres în integrarea uh, Uh, economică, asocierea politică și în uh, introducere uh, aș dori să vă spun că sperăm că până la acest summit să putem, include, să putem semna un acord de asociere cu Ucraina. Încă o dată, repet, nu, am, nu suntem încă acolo, trebuie încă să depunem eforturi, dar toată lumea dă dovadă de flexibilitate pentru a face pentru a răsplăti eforturile depuse. Deci dacă uh, Uniunea Europeană constată că Ucraina este gata, și noi vom fi gata să semnăm acest acordul. Timpul este foarte important, nu mai avem prea mult timp la dispoziție, dar cred că obiectivul de a ajunge la un acord e fezabil. Deci dacă până în octombrie la Consiliu luăm o decizie, chiar și luna noiembrie va mai fi posibil, pentru că procedurile de la Comisie sunt în curs și procesul nu uh, s-a oprit, uh, nu e blocat, uh, nu pierdem timp și toate acestea sunt, versuri, sunt vești bune. E un mesaj pe care dorim să îl transmitem uh, colegilor ucrainieni, e că trebuie să obțină rezultate concrete. În ciuda angajamentelor uh, uh, făcute de către președintele, aș dori să le spunem că noi am luat o decizie, dar poate că vă amintiți că recent au semnat un memorandum de uh, cooperare aprofundată cu Uniunea Vamală, încă o dată i-am întrebat care este opțiunea dumneavoastră pentru a ne asigura că nu se uh, irosește o șansă, că situația este sub control și că nu uh, vor merge mai departe decât uh, sau nu vor uh, încălca regulile legate de uh, comerțul liber. Uh, toată lumea uh, dorește să primească informații de înțeles, dar încă o dată le-am spus dacă Uh, mergeți mai departe de regulamentul de comerț liber cu Uniunea Vamală Europeană, nu veți putea încheia acest acord de liber schimb cu Europa. E foarte clar. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să tăiați orice legătură comercială. Nu e înțelept, nici măcar nu e necesar, pentru că au uh, uh tradiții în schimburile comerciale cu Rusia, uh, e un mare partener uh, foarte important pentru PIB-ul ucrainean, dar încă o dată problema cea mai importantă este cea a respectării regulilor. Uh, e greu să iei o decizie și când uh, Uh, ni se pune întrebarea uh, costul este zero, nu, uh, întotdeauna răspundem și le spunem că s-ar putea să apară anumite probleme, costurile să fie reale pe termen foarte scurt, dar totuși când ți se deschide o piață de 500 de milioane de locuitori, vă dați seama cât de imens este potențialul pe termen lung pentru ucrainian, deci profitul poate fi foarte mare. Dar încă o dată le reamintim că e opțiunea lor, nu putem face alegerea în locul lor, nu putem lua decizia în locul lor, ei ar trebui să ia această decizie, însă o facă în mod transparent, uh, să uh, ne uh, să explicăm opțiunile. Mai am câteva minute la dispoziție? Cum doriți, spune președintele. Da, aici e foarte bine, e, se procedează liberal, deschis. În ce privește negocierile legate de acordul de asociere cu țări precum Moldova, Georgia, Armenia, am felicitat uh, Moldova pentru că a finalizat acest proces foarte important, chiar dacă uh, suntem conștienți de problemele legate de guvernare din această țară, au meritat aceste complimente au reușit să uh, rezolve uh, toate problemele pendinte, era pe atunci la Chișinău și au reușit să facă progrese și e momentul în care principiul more for more ar trebui să se aplice. Ce înseamnă more for more? Dacă au obținut rezultate concrete, ar trebui să primească ceva în schimb. Și încă o dată am apreciat atitudinea Comisiei Europene care a spus că va face tot ce stă în putință pentru a se asigura că uh, acordul uh, va fi semnat până la summit putem să obținem acest rezultat. Nu e ușor pentru că procedurile uh, sunt uh, îndelungate, dar se poate. Putem spune același lucru și despre Georgia. Uh, chiar acum sunt în curs de finalizare a procesului și uh, Armenia s-ar putea să fie gata până luna iulie și în acest caz uh, sperăm să putem să, uh, să validăm, să încheiem aceste uh, acorduri la summitul de la Vilnius. Ar fi o veste foarte, foarte bună. Uh, în contextul acordurilor comerciale. În ce privește politica europeană de vecinătate, am spus că pentru noi, uh, vom încerca, pentru noi foarte importante sunt ambele dimensiuni, uh, estul și sudul, să nu punem accentul doar pe vecinătatea estică, ci și pe sud. Avem o experiență națională, regiunea Mina, de exemplu, este foarte importantă. Și vă spun, uh, nu sunt doar cuvinte frumoase, ci e o experiență prețioasă pe care vom uh, încerca să o uh, um, folosim în această abordantă, abordare constructivă cu țările Euromed. Avem negocieri în curs cu Maroco, nu sunt ușoare, dar sunt foarte importante și sperăm să putem lansa negocierile privind acordul de liber schimb cu alte țări Euromed, Iordania, Tunisia sunt exemple ținând cont și, bineînțeles, de nivelul lor de pregătire pe plan tehnic. În ce privește alte parteneriate strategice, sperăm să obținem rezultate uh, satisfăcătoare cu Japonia. Potențialul uh, comercial cu această țară nu este, uh, nu este folosit la maximum uh, dar trebuie să uh, ținem cont și de interesul european. Nu putem avea relații comerciale cu Japonia cu orice uh, cost. Trebuie să, ca barierele netarifare să fie uh, reduse. Consiliul a, uh, are un, a dat un mandat foarte clar. Uh, cuvântul cheie este paralelismul între eliminarea uh, Uh, taxelor vamale europene și eliminarea barierelor netarifare cu uh, Japonia. Vom, uh, sperăm să putem să finalizăm negocierile cu Japonia la sfârșitul mandatului nostru. Este foarte important ca atât Consiliul cât și Parlamentul să obțină rezultate echilibrate în aceste negocieri. China, de asemenea, se află pe agenda noastră și la Consiliu vom lua o decizie în ce privește mandatul și autorizarea de a începe negocierile pentru un acord de investiții. Uh, în ce privește accesul la piață și protecția investițiilor, va fi uh, primul acord de investiții și sperăm că dezbaterea va fi interesantă. Negocierile ar putea începe încă din cursul președinției noastre. În ce privește Rusia acum, vom discuta ceva mai târziu despre această țară, dar firește e un partener strategic pentru UE și o ameliorare a condițiilor de comerț cu acest partener sunt esențiale și esențiale nu doar pentru noi, ci și pentru ei. Uh, Rusia nu a uh, implementat angajamentele vis-a-vis -vis de OMC. Comisia a făcut eforturi considerabile în a convinge Rusia să um, aplice recomandările și nu odată, ci în mod repetat, poate de prea multe ori. Însă vedem că rezultatele sunt dezamăgitoare din partea Rusiei. Chiar ieri am avut niște vești. Uniunea a lansat o procedură pe lângă OMC uh, și există alte uh, măsuri urmărite atent în ce privește uh, Rusia vis-a-vis -vis de OMC. Dorim să ne asigurăm că Rusia devine un partener Mm, solid al OMC și că uh, își atinge obiectivele. Uh, relațiile și negocierile cu Canada uh, și India mm, sperăm să se apropie de final și în lunile care vin sperăm să rezolvăm ultimele diferende rămase. Devotăm atenție specială negocierilor pentru acordul de liber schimb cu țările ASEAN și așteptăm cu interes Mm, să inițiem pe parcursul președinției noastre negocierile cu Singapore. Ținând seama de interesele UE, vom încerca să obținem progrese în negocierile cu Malezia, Vietnam și Thailanda. Domnule președinte, în ce privește Brazilia, Continuăm negocierile și am primit diverse semnale. Potențialul acestei regiuni trebuie uh, dezvoltat cu toată zona Mercosur. Și uh, odată ce partea normativă uh, va fi rezolvată, vom trece și la negocieri bilaterale. E nevoie și de negocieri multilaterale, însă, și asta e o parte importantă a programului nostru, în ciuda dificultăților Uh, OMC va rămâne, va avea, va continua să aibă un rol foarte important uh, de la conferința de la Bali, MC9. Și în uh, negocierile noastre, mm, lesnirea comerțului, facilitarea comerțului trebuie să facă parte din orice pachet de negociere. Reușita conferinței de la Bali este esențială pentru OMC și noi contăm pe aceasta. În ce privește uh, domeniul legislativ, sunt mai multe dosare pe rol care încearcă să ofere un cadru uh, adecvat uh, mediului economic. Și uh, aș dori să îmi exprim aprecierea pentru munca în comisia dumneavoastră și în special dumneavoastră, domnule președinte, uh, pentru că ați conlucrat cu uh, președinția irlandeză uh, pe dosarele omnibus. Apreciem foarte mult că ați reușit să faceți progrese uh, uh, și să obțineți rezultate în aceste dosare. Președinția lituaniană dorește să continue în același spirit, conlucrând cu statele membre, pentru a duce mai departe inițiativele legislative în ce privește comerțul. Două astfel de dosare sunt consolidarea instrumentului și a inițiativei pentru responsabilitate financiară și sperăm să intrăm în trialog curând cu Parlamentul European pe aceste teme. În ce privește instrumentul uh, de achizi- internațional de achiziții publice, mm, este, există un acord la Consiliu în ce privește obiectivul, dar încă nu s-a obținut un consens și la nivelul statelor membre asupra felului în care se poate atinge acest obiectiv. Mm, la Consiliu mm, discuțiile în ce privește instrumentele de uh, protecție a comerțului mm, și modernizarea acestuia se află într-un stadiu încă incipient. Uh, cred că m-am uh, exprimat îndelung și îmi cer scuze, dar e o privire de ansamblu a priorităților noastre în ce privește politica comercială. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumim. Vom avea două uh, runde de întrebări. Mai întâi coordonatorii sau supleanților și am să încep desigur cu PP. Așa anume, doamna Andrichiene. Trebuie să vă atrag atenția că avem limită de timp pentru aceste intervenții, deoarece mai avem doar o jumătate de oră la dispoziție. Deci, trei minute pentru fiecare vorbitor. Doamna Andrichene. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, e o plăcere pentru mine să vă văd astăzi aici și să ascult prezentarea dumneavoastră a priorităților președinției lituaniene. Ați spus că veți căuta să promovați comerțul liber și uh, acorduri în acest sens cu partenerii strategici. Uh, eu și vă citez ca un broker onest. Ținând seama de toți partenerii. Sigur că Acordul de liber schimb este unul foarte important, în special cel dintre UE și Statele Unite. Ați vorbit uh, însă și de parteneriate strategice cu alte țări, cum sunt Canada și Japonia, nu doar Statele Unite, încercând să duceți mai departe și acordul de investiție cu China. În contextul negocierilor actuale cu Statele Unite ale Americii, cum percepeți negocierile noastre cu Canada? Trebuie să subliniem importanța strategică a Canadei ca partener comercial pentru UE, știind că se vor uh, genera circa 28 uh, miliarde din comerț și um, multe noi afaceri. Nu credeți că a venit vremea să finalizăm odată negocierile cu Canada și apoi ați mai vorbit și despre parteneriatele estice cu țări din Est. Și procesul de uh, inițiere a acordurilor de liber schimb cu Armenia, Georgia și Moldova. Ar putea acestea fi uh, uh, uh finalizate până la summit, așa încât să poată fi și semnate cu această ocazie? Credeți că totul poate fi finalizat și semnat la summit? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, pentru SND Bertlange. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru prezența astăzi aici și pentru prezentarea detaliată a politicii pe care o are în vedere președinția lituaniană. Câteva observații de ordin general mai întâi. Ați subliniat politica uh, energetică. Sigur, e un aspect pozitiv, dar acest lucru e în contradicție cu negocierile pe care le avem cu Consiliul tocmai în uh, ce privește politica energetică, deoarece Consiliul s-a pronunțat împotriva unei europeanizări în acest sector, uh, decretând suveranitatea națională a statelor membre. Iar la Consiliu, cred că aveți de dus o muncă de lămurire, politica energetică fiind, din punctul meu de vedere, o politică europeană. Revin asupra acordului cu Statele Unite. Două observații. Mai întâi, dacă îmi permiteți, o întrebare. Ați primit garanții din partea americanilor pentru a face față scepticismului în creștere? Ați primit, deci, garanții din partea partenerilor americani că nu vor uh, interveni alte acțiuni de spionaj uh, și, uh, de asemenea, în ce privește protecția datelor. Trebuie totuși să existe un minim de încredere între parteneri, iar pentru aceasta Totul trebuie să fie limpede. În al doilea rând, e realist oare un acord global? Mă întreb dacă în Congresul American se adoptă vreo uh, legislație fără a mai vorbi despre modificările la nivel regional, respectiv federal. Eu mă întreb, nu ar trebui oare să ne concentrăm mai degrabă asupra aspectelor realiste în această negociere, nu uh, cum s-a întâmplat în cazul Canadei, ci de a avea o abordare foarte vastă, ci una mai țintită. Ajung acum la China. Acordul în ce privește investițiile. Care va fi impactul uh, dosarului panouri solare? Știm că există litigi în ce privește dumpingul în acest sector. Cum putem în aceste condiții să continuăm negocierile? Vă întreb. Președintele. Domnul Cazac, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Aș dori să spun că pe parcursul președinției irlandeze, cooperarea noastră cu Consiliul a fost una foarte bună. În special ce privește asistența microfinanciară către țări terțe. Din păcate, Comisia nu a putut accepta o seamă din elementele asupra cărora căzusem de acord cu Consiliul. Totuși, eu cred și sper că pe parcursul președinției lituaniene vom putea continua munca pe acest dosar și am două întrebări pentru dumneavoastră. Ați spus că sunteți optimist. În special în ce privește acordul de asociere cu Ucraina ați spus că principiul de bază va fi more for more. De asemenea, ați spus că vă așteptați ca acordul să fie semnat la summitul din octombrie sau din noiembrie. Însă, puteți fi sigur, puteți să vă asigurați că Ucraina la rândul ei, își va respecta angajamentele și vreau să spun toate angajamentele, date fiind mai ales constrângerile de calendar. Sigur că ar fi un acord reciproc avantajos și sperăm că își va aduce roadele. Cea de-a doua întrebare se referă la acordul cu Statele Unite. Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care ne manifestăm speranța că excepția culturală va fi respectată pe parcursul negocierilor. Considerați că această problemă poate antrena dificultăți pe parcursul negocierilor cu Statele Unite? Și cum poate Consiliul cădea de acord înainte de negocieri? Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, Cristina Muscardini pentru ECR. Grazie, președinte, grazie, ministru. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Acordul cu Statele Unite este o oportunitate, din punctul meu de vedere. Dar, cum știți, Statele Unite au o uh, denumire de origine pentru produsele provenite din UE. Însă, dată fiind opoziția Consiliului, UE a respins rezoluția Parlamentului adoptată cu ani în urmă și acum avem un nou regulament care, prin articolul 7, propune revenirea la această definiție. Există un acord cu Canada, care sperăm că se va concretiza curând, Iar Canada consideră că denumirea de origine e o garanție pentru consumatori. De unde întrebarea mea? Nu credeți că la nivelul Consiliului ar trebui revenit rapid asupra acestei probleme? Așa încât să intervină o cooperare reală, așa încât regulamentul care este examinat uh, la Comisia pentru Comerț Interior și uh, de asemenea de către Comisia noastră în ce privește articolul 7 să poată obține un acord în Consiliu așa încât uh, pe parcursul acestei legislaturi dosarul să poate fi închis așa încât americanii în viitor să nu ne poată cere să abrogăm propriul nostru regulament. E important să reveniți asupra instrumentelor de protecție comercială. Această duty rule care există în Statele Unite, dar și în alte state care sunt partenerii noștri comerciali, aduc prejudicii pro- producției europene. Și întrebarea mea e următoarea. Ce va face Consiliul în ce privește panourile fotovoltaice? Problema este gravă pentru Europa, poate chiar pentru lumea întreagă, deoarece există măsuri de distorsionare a pieței și intervin și probleme de calitate a acestor panouri, care trebuie aparate. Sper că veți fi solidari cu instituțiile europene. Ianic Jadot, acum spune președinte. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. câteva observații care merg în aceeași direcție cu observațiile antevorbitorilor mei. Ați vorbit despre flexibilitate în discuțiile cu Ucraina și aș dori să înțeleg dacă acest uh, termen se adaptează condiționalităților uh, exprimate de Consiliu, în ce privește în special reforma constituțională și judiciară în Ucraina. Și atunci când vorbiți de flexibilitate, ca să fim uh, simpli și expliciți, considerați că acest uh, acord poate fi semnat fără ca Ucraina să-și fi rezolvat uh, în mod democratic problema Timoshenko. În al doilea rând, în ce privește achizițiile publice, menționați importanța negocierilor în acest sens și aș dori să știu dacă Consiliul a luat la cunoștință evaluările efectuate de Parlamentul European asupra studiilor de impact ale Comisiei, care arătau că estimările Comisiei Europene supraestimau beneficiile și subestimau costurile într-o negociere uh, pe achizițiile publice și cred că ar fi important ca și Consiliul să uh, ia la cunoștință aceste expertize independente realizate de Parlament. Ați vorbit și despre credibilitate. Și cred într-adevăr că testul pentru Uniunea Europeană în termen de credibilitate uh, poartă asupra două aspecte. Odată, panourile fotovoltaice produse în China. Comisia Europeană a arătat că e nevoie de o adăugare de 88% asupra prețurilor, asupra acestor panouri, uh, pentru a stopa dumpingul. UE s-a arătat divizat asupra acestui subiect și asta în mod public cu diviziune odată la Consiliu, um, vociferată special de doamna Merkel și um, China uh, amenință cu ingerință pe uh, anumite piețe europene. Cum veți gestiona credibilitatea UE? Și cel al doilea aspect referitor tot la credibilitate este problema prism și acțiunile NSA. Parlamentul a studiat această problemă, nu a obținut o majoritate pentru a suspenda negocierile cu SUA, dar, cu toate acestea, Uniunea Europeană apare în această afacere ca răspunzând imperativelor uh, SUA mai degrabă decât un partener credibil și serios în aceste ne- negocieri. Uh, și știți că miza nu e doar comercială, fiind ministru de externe, dar Europa, în fine, este un continent, o forță politică și o ultimă observație, domnule președinte, dacă îmi permiteți, ați vorbit de transparență. Nu există credibilitate fără legitimitate. Și e straniu ca uh, americanii să fie mai la curent cu mandatele noastre de negociere decât cetățenii europeni. Nu e o problemă pentru dumneavoastră asta? Mulțumesc, spune președintele. În fine. Schulz pentru GUE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Ați schițat un program foarte detaliat de priorități și aș dori să revin la o seamă de aceste puncte, adresându-vă câteva întrebări. Nu ați vorbit, ați vorbit despre două evenimente importante, conferința OMC din decembrie. Și aș dori să știu ceva mai multe. În ce fel președinția se pregătește pentru această conferință de la Bali și mai ales care e poziția Consiliului asupra ciclului de la Doha. Vorbim așa de comerț multilateral echitabil. Un al doilea eveniment în septembrie uh, va avea loc summitul G20 la Petersburg. Ați vorbit despre necesitatea de a avea relații economice, politice bune cu vecinii noștri. Iar acest uh, lucru ține, desigur, și de relațiile noastre cu Rusia. Ei bine, ce credeți despre rezultatul negocierilor, în special în ce privește Uniunea Vamală, între Rusia, Kazakhstan și eventual alte Uh, state. În ce privește acum dosarul energetic, ați subliniat, desigur, importanța acestuia, iar săptămâna trecută au avut loc consultări Panelul pentru energie durabilă al G20. Care va fi poziția Consiliului pentru a progresa în termen de cooperare bilaterală, inclusiv după uh, proiectul Nabucco? Și o ultimă întrebare despre China. China a recunoscut că, din punctul de vedere al resurselor și capacităților sale, se află aproape la limită. și uh, încearcă să se aprovizioneze uh, cu energie um, emițând mai puțin carbon, dar același lucru nu se întâmplă și în Statele Unite. Ce credeți despre acest aspect, energie fără carbon nu e oare un obstacol non-tarifar la uh, schimburile comerciale? În fine, care este poziția dumneavoastră în ce privește fracturarea hidraulică și produsele rezultate din exploatarea gazului de șist? Uh, for the sake of time saving, let's mix together. Să trecem acum la a doua rundă și să îi ascultăm pe ceilalți colegi. Un minut pentru fiecare cerere. Începând cu Maritie Șache. Mulțumesc foarte mult. O să fiu succintă pentru că s-a spus uh, foarte mult uh, uh, și lucruri importante în legătură cu negocierile cu Statele Unite. Într-adevăr, trebuie să refacem încrederea în acest proces și să implicăm oamenii, ca aceasta să fie un parteneriat pentru oameni și uh, prin oameni. Uh, este foarte important acest lucru și cred că alegațiile și dezvăluirile în legătură cu PRISM arată uh, rolul pe care îl joacă tehnologia în politica externă. Acest lucru a fost uh, uh, subreflectat în legile și regulamentele noastre. Vreau să vă întreb în legătură cu ambițiile dumneavoastră, în legătură cu actualizarea regulamentului privind dubla utilizare Uniunea Europeană este încă unul dintre primii producători de astfel de produse și este un uh, impact mare nu numai asupra drepturilor omului în terțe țări, uh, dar și asupra intereselor uh, strategice ale Uniunii Europeane. Sunt domenii care nu sunt reglementate așa cum trebuie, nu există transparență și cred că este esențial să facem acest lucru și să includem acest punct pe agenda noastră. Uh, domnul Cutaș. Thank you, Chair. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc că avem această posibilitate de a face un schimb de opinii în Comisia INTA. O să fiu foarte succint. Ați menționat un cuvânt important, credibilitatea. După cum știți, în calitate de Comisie INTA, suntem pentru libera, liberala mișcare a uh, bunurilor Întrebarea mea este uh, următoarea. Vin dintr-o țară, România, și am avut o problemă. Parlamentul a adoptat uh, uh, cu o mare majoritate, totuși vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră în calitate de ministru de externă în legătură cu aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Vă mulțumesc. Este o chestiune comercială, întreabă președintele. Uh, doamna Keller, un minut. Mulțumesc uh, foarte mult. În legătură cu Statele Unite, cum uh, credeți că mecanismul de rezolvare a litigiilor poate să fie uh, o amenințare la eliminarea treptată a nuclear, energiei nucleare în Lituania? De asemenea, uh, ați spus că este nevoie de o revizuire a garanțiilor. Uh, cum dumneavoastră, în calitate de președinție, conlucrați cu guvernele pentru a vă asigura că uh, Banca Mondială va reveni la cursul normal în ceea ce privește politicile în domeniul uh, drepturilor omului și parteneriatul, uh, acordurile de parteneriat, acordurile de asociere sunt astfel de acorduri uh, care au fost uh, puse în aplicare cu uh, America. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat, credeți că asta este vina Consiliului? Dacă puteți să explicați acest lucru. Maria Oxiladora Corea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l salut pe oaspetele nostru. Din cele pe care le-ați spus, este clar că negocierile la acordul transatlantic uh, între Uniunea Europeană și Statele Unite au uh, fost inițiate. Uh, sunt puncte importante pe agenda președinției Consiliului în acest sens, în ceea ce privește negocierile cu Statele Unite. Este important să avem un spirit pozitiv dar trebuie să fim și realiști. Este un moment istoric. în urma căruia am putea să avem uh, zona de liber schimb și de investiții cea mai întinsă din totdeauna. Aș dori să știu în legătură cu acordul uh, de asociere cu Mercosur și perspectivele de progres ce accente doriți să puneți? Unde vreți să puneți accentele în calitate de președinție lituaniană? Și uh, dat fiind uh, impasul uh, actual, care este accentul pe care îl veți pune în acordul cum ar fi cel cu Brazilia, domnul Caspari? Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă președintele nu va fi încântat de întrebarea mea, o să readuc în discuție problema conflictului uh, cu materiile uh, prime. Reprezent... Aș dori să știu din partea uh, președintelui Consiliului Dacă așteptăm din partea Statelor Unite să vină cu un rezumat uh, inițial uh, în urma uh, actelor de la Doha, în felul acesta și noi am putea să avem o soluție comună la această chestiune importantă. Domnule ministru, din câte văd, s-ar putea să aveți nevoie de o oră să răspundeți la întrebări. Nu vă veți bucura de o oră, însă. 10 minute. Două probleme sunt foarte importante, se pare, parteneriatul transatlantic în domeniul comerțului și investițiilor, TTIP și uh, Ucraina. În primul rând, nu e vorba numai de Ucraina, ci sunt uh, mai multe probleme legate de parteneriatul estic și încercăm să includem totul într-un pachet. După cât am înțeles, uh, uh, liberul schimb implică mai multe aspecte, nu numai acorduri, ci și alte aspecte Uh, un cadru pentru uh, zone inovative, pentru servicii și mă refer acum la parteneriatul estic. E vorba de procesul în sine. Vă cer să fiți răbdători pentru că nu am ajuns încă în etapa finală. E vorba de un proces. Un proces. Vorbim despre acordurile de asociere. Uh, se pot pune o serie de obstacole avem 29 de ratificări, 28 de țări plus uh, Ucraina. Doamna Andrichene a vorbit despre posibilitatea de a semna cu aceste trei țări. Nu știu dacă vom reuși să semnăm uh, la summitul din uh, Vilnius. Poate putem să parafăm, dar să semnăm nu știu dacă vom reuși. Știți foarte bine Uh, vor avea uh, loc uh, alegeri la Parlamentul European, va fi o nouă comisie. Deci toate acestea vor avea un impact și sperăm să putem semna în cursul mandatului acestei comisii. Sunt întrebări foarte pertinente pe care le-ați pus și sunt recunoscător pentru aceasta. Uh, nu trebuie să ne concentrăm numai asupra negocierilor de ordin uh, tehnic. Uh, nu. Avem trei segmente și o să răspund la întrebarea pusă în legătură cu Iulia Timoșenko. În primul rând, procesul electoral, legislația referitoare la procesul electoral trebuie să-și țină promisiunile, știm ceea ce trebuie să facă, există aspecte pozitive și faptul că Comisia supraveghează este o veste bună. Uh, sigur că lucrurile nu merg atât de repede pe cât ne-am fi dorit, pentru că uh, vrem să vedem și o viziune dincolo de momentul actual. Este uh, Uh, greu uh, să te referi numai la uh, biroul procurorului general și implicarea acestuia. Trebuie să vedem ce documente juridice trebuie adoptate în acest sens. E o înțelegere tot mai mare, de aceea sunt optimist, pentru că a început să se înțeleagă că trebuie să vezi fețele tuturor jucătorilor din acest joc, nu numai fața ta. Atunci când este vorba de justiția selectivă, Uh, chiar și cei care nu au urmărit acest dosar știu despre Iulia uh, Timoșenko. Sigur, uh, trebuie să poți să discuți cu opoziția, nu să îi întemnițezi pe reprezentanții opoziției. Sigur, uh, acum se pune problema eliberării unei femei bolnave din uh, penitenciar. Este și o chestiune uh, umanitară aici. Sigur, asta ține tot de justiție. Cazul Iuliei Timoșenko, dacă sunteți de acord cu mine, a devenit uh, un uh, test uh, al statului de drept în multe capitale. Sigur, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, dar să luăm lucrurile în serios. Trebuie să înlăturăm toate obstacolele. Și spun că sunt optimist, pentru că am să menționez chiar și în această comisie rolul important al misiunii Cogoșnepsii. Uh, care a fost atât de util. Uh, au lucrat uh, foarte intens. Mesajele noastre sunt coordonate și dacă vor fi gata și ei, și noi vom fi gata ca președinție. Asta în legătură cu parteneriatul estic. Și încă un lucru. Am spus că e vorba de un proces să fim uh, Uh, răbdători, însă să înțelegem că nu acesta este centrul de gravitate uh, în uh, Europa. Sunt și alte astfel de centre. Sigur, sunt două viziuni care sunt, se confruntă, însă hai să le facem atractive, să le facem cunoscute și atunci proiectul european va fi atrăgător. Așa încât nu e vorba numai de un proces uh, tehnic, de negocieri tehnice uh, cu, pentru încheiarea unui uh, acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Hai să evaluăm totul și să ne asumăm responsabilitățile cu toții, plecând de la pozițiile pe care le avem. Nu, nu, n-am terminat încă. O să încerc uh, să mai spun câte ceva despre problemele care au fost ridicate în discuție. S-a menționat uh, uh, Canada. Sigur, folosirea, utilizarea instrumentelor și promovarea intereselor defensive este în centrul atenției. Acest lucru nu poate fi făcut însă oricum dacă uh, Canada vine cu mai mult la mm, masa negocierilor, atunci și Uniunea Europeană este gata să facă același lucru. Sper că sunteți de acord cu punctul meu de vedere în legătură cu Canada. Președintele, da, suntem de acord. Uh, am menționat deja problemele legate de Ucraina. Apoi, uh, această chestiune tactică TTIP Știți că serviciile audiovizuale uh, mandatul uh, nu de negociere nu acoperă și serviciile audiovizuale atunci când se discută TTIP-ul. Uh, dar atunci care ar putea să fie pragul? Nu știu. Asta face parte din tactica noastră. Consiliul a luat o decizie, a adoptat un mandat și știm că și cealaltă parte Uh, va folosi acest mandat în mod corespunzător. Așa stau lucrurile. Prism. Din nou, am convenit și trebuie să spun că uh, Consiliul este de acord cu Comisia. Începutul uh, negocierilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite nu ar trebui să fie afectat. Ar trebui ca aceste două procese să meargă în paralel. Dați-mi voie să vă explic. Suntem uh, foarte uh, emoționali când discutăm de asta și asta este uh, lesne de înțeles. Sunt, am fost ministru de apărare în trecut și înțeleg lucrurile acestea. Sunt toate aceste scurgeri de informații, felul în care sunt folosite sau folosite în scopuri greșite, cum creează o situație încețoșată care poate să fie foarte dăunătoare la un moment dat. Dar întotdeauna Cred că trebuie să susținem această abordare în paralel. Sigur, trebuie să avem în vedere ce s-a întâmplat. Înțeleg că prima întâlnire de la Washington a fost foarte productivă. Uh, toată lumea știe care este miza uh, și cred că ceea ce s-a întâmplat la Washington este foarte util. Ei se vor întâlni din nou într-o a doua rundă și uh, Uh, dacă sunteți de acord cu mine, sunt chestiuni uh, foarte delicate, trebuie să fie abordate de specialiști. Cred că nu are niciun sens, nu este productiv să discutăm acest lucru în mass media, pentru că am putea să distrugem uh, multe puncte bune din parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite. Sigur, vor apărea probleme și în viitor, însă aceste probleme trebuie abordate cu responsabilitate. Nu trebuie să distrugem înțelegem uh, acest uh, acord TTIP care a fost pregătit foarte atent de experți, de economiști? Uh, sigur, se poate calcula ce procentaj din PIB poate fi, acord, poate fi adăugat de ambele părți, asta fac experții ar putea să fie un profit de ambele părți. Sunt lucruri care nu trebuie neglijate, ci din potrivă, ele trebuie abordate și rezolvate. Uh, lucrurile trebuie să fie explicate, să fie explicabile și legitime. Însă sunt pentru o clarificare constructivă a uh, situației și încerc uh, să apăr poziția Comisiei și Consiliului în care s-a hotărât că trebuie să fim în favoarea unei abordări paralele. Noua propunere a Comisiei în ceea ce privește marcajul uh, uh, de origine, uh, asta nu este în portofoliul nostru. Instrumentul, modernizarea instrumentului de apărare a comerțului este un instrument important care nu trebuie să ducă la protecționism, așa cum a spus, este un instrument pentru uh, a uh, redresa și a reface condițiile necesare unui comerț echitabil. Uh, sigur, trebuie să venim în întâmpinarea așteptărilor producătorilor europeni și a consumatorilor europeni. Am vorbit deja despre cazul Iulia Timoșenko, achizițiile publice, vreau să spun că Președinția dorește să facă progrese uh, în uh, continuare și uh, am luat notă de ceea ce s-a spus aici. Relațiile cu China e o chestiune complexă. Nu vorbim despre liber schimb, este lesne de înțeles. Vorbim despre un acord independent Uh, există o serie de fricțiuni uh, comerciale, însă uh, acestea nu trebuie să stea în calea perspectivelor comerciale pe termen lung. Nu trebuie să existe practici de denaturare a relațiilor comerciale care în final să ducă la protecționism. Uh, trebuie să stabilim uh, regulile pentru un comerț echitabil al minter, va exista un precedent și întotdeauna uh, există acest risc. risc. Același lucru se poate spune și în legătură cu relația noastră cu Rusia Trebuie să rămânem uh, neutri atunci când procesul nu merge uh, bine? Nu știu. Uh, există un risc și asta explică în final poziția noastră. În ceea ce privește transparența, președinția va asigura organizarea de discuții în Consiliu uh, în timpul și după fiecare rundă de negociere. Asta e poziția noastră și uh, o vom face, să ne corectați dacă nu o vom uh, face. În același timp, este nevoie de confidențialitate în negocieri și cred că și dumneavoastră înțelegeți acest lucru în legătură cu informațiile clasificate, secrete sunt două principii aici. Uneori uh, trebuie să uh, pui la dispoziție astfel de uh, informații, dar această regulă importantă trebuie cunoscută, pentru că altminteri se tulbură toată situația. Există o regulă, există o practică și aceasta trebuie respectată. Asta este abordarea noastră. Noi vom încerca să organizăm discuții pertinente și la timp, în timpul și după negocierile respective. Domnule Șache, ați vorbit uh, despre uh, regulamentul privind dubla utilizare. Um, nu cunosc această problemă, o să o examinez. Agenda uh, rundei de dezvoltare de la Doha nu înseamnă că nu dăm atenție, ci uh, conferința de la Bali în marja acestei uh, conferințe a OMC este o conferință decisivă uh, pentru regulile comerțului multilateral. Deci poziția trebuie să fie constructivă, trebuie să încercăm să fim de ajutor, nu să păstrăm, să conservăm acest sistem. trebuie nu numai să menținem starea actuală, ci să și dezvoltăm. Uh, știm că avem o uh, responsabilitate. Miza conferinței de la Bali uh, este foarte ridicată și pentru noi nu este deloc ușor pentru că uh, trebuie să avem rezultate semnificative pentru a menține nivelul ridicat al ambițiilor. Și nu trebuie să încercăm să evităm uh, angajamentele obligatorii pe care ni le-am asumat. Întrebarea este cât de departe putem să mergem la uh, Dali, uh, la Bali, mă scuzați. Uh, sigur, uh, trebuie să existe și niște excepții sau niște atenționări uh, în ceea ce privește poziția pe care o vom uh, avea la uh, Bali. Uniunea Vamală. Sigur, am spus deja că există evoluții chiar în momentul în care uh, vorbim, nu este science fiction. Uniunea Vamală a fost uh, uh creată pe baza unor orientări și principii diverse. Spun că aceasta este viziunea care este pusă în aplicare și Uniunea Euroasiatică este un segment economic al Uniunii Vamale, dar prin aceasta se creează o imagine cuprinzătoare. Și există o serie de opțiuni pentru aceste țări, opțiuni pe care trebuie să le facă chiar în momentele uh, acestea și o să ne întoarcem la parteneriatul estic. Însă trebuie să dăm stimulente palpabile, tangibile uh, partenerilor uh, noștri pentru a lucra într-un mod eficient. Mercosurul. Da, ambele părți trebuie să arate Uh, disponibilitatea de a ajunge la un acord până în 2015. Mercosur, uh, să sperăm că va veni cu o ofertă cuprinzătoare, ambițioasă, care să revitalizeze negocierile pentru uh, un acord de liber schimb. România, Bulgaria și Schengenul, nimic de a face cu Uh, comerțul. Uh, vă urăm uh, succes. Este timpul să veniți dumneavoastră cu rezultate și vă urăm succes în această privință. Și am spus, e vorba de o abordare pozitivă a președinției și nimic mai mult. A, la America Latină, acordul cu acordul temporar cu America Latina Uh, trebuie uh, să fie discutat, cu excepția Guatemalei. Președintele îmi spune că trebuie să închei. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru întrebări. Mulțumesc, domnule ministru. A fost o discuție foarte vie și uh, foarte fructoasă. Uh, vă doresc uh, succes președinției lituaniene. Uniunii Europene și puteți să contați pe noi. Well, next topic. Următorul uh, punct pe ordinea de zi, punctul 5, situația actuală a negocierilor comerciale internaționale. Ge, uh, invitatul nostru va fi directorul general uh, de la uh, DG Commerce, uh, Jean-Luc Demarti. Este o întâlnire cu ușile închise.